stimați colegi, să începem reuniunea. Stimați colegi, bun venit. Domnul Tabaidi a solicitat amânarea punctului de pe ordinea de zi, care este un schimb de opinii în legătură cu procesarea și comercializarea produselor de tutun. Dacă nu aveți obiecții, aprobăm ordinea de zi cu această amânare. Imediat după vot, atunci. Ho il piacere di comunicarvi che l'interpretazione è disponibile in tutte le lingue vă informez că este disponibilă interpretarea în toate limbile comisiei noastre. În primul rând, uh, vă informez că doamna Maria Seichfriedberger, care a muncit pentru această comisie timp de 15 ani, va primi un nou post de administrator în la resurse umane în Direcția Generală pentru Interpretare. Este o mare pierdere pentru comisia noastră. De, timp de mulți ani, Maria a făcut parte din uh, membrii esențiali ai comisiei noastre și îi urăm toate cele bune în noua sa poziție. Întotdeauna am contat pe Maria în legătură cu orice problemă și știam că ea va încerca să găsească o problemă, va încerca, a încercat să găsească întotdeauna soluții la toate problemele noastre. Urăm bun, mult succes! Boca lupo! Grazie ancora Maria. A questo proposito vorrei informarvi che la signora Zidon... Mulțumesc. Uh, Vă anunț de asemenea că și doamna Sidonia Fogorașii, care lucrează deja pentru secretariatul nostru, va prelua postul Mariei și un și vom avea un nou angajat uh, în secretariat până la sfârșitul anului. Bun venit Sidonia și mult succes în continuare. Următorul punct, aborda, adoptarea reuniunilor reuniunii procesului verbal al reuniunii noastre din 20 și 21 februarie. Dacă nu există obiecții, se consideră adoptate aceste se consideră adoptat acest proces verbal. Începem reuniunea cu punctul 4. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să mă asigur că îi transmit, că toată comisia noastră îi transmite urări de însănătoșire grabnic, grabnică domnului Papa Stamcos pentru ca acesta să poate să se întoarcă cât de curând. Bineînțeles că ne alăturăm tuturor acestor urări. Vicepreședintele nostru, Ianus Wojciechowski, este uh, deja alături de noi sau nu? Chiar dacă nu este prezent, cred că putem să începem. Votăm așadar pe un proiect de aviz al domnului Wojciechowski în legătură cu lupta împotriva fraudei. Este vorba despre anu- raportul anual pe 2011 în legătură cu protecția intereselor financiare ale Uniunii. Comisia de, responsabilă de fond este Pol- Comisia de Control Bugetar. Ținem, acest raport ține cont de reducerea neregulilor raportate și de îmbunătățirea rezultatelor în recuperarea fondurilor plătite în mod eronat în anul 2011. Am avut 2230 de nereguli raportate, fraudele au scăzut cu 30% comparativ cu anul trecut. Amendamentele noastre privesc consolidarea cooperării și comunicarea de bune practici între state membre, de asemenea armonizarea definițiilor fraudei. Amendamentele noastre spun de asemenea că comisia noastră poate să aibă puterea de a suspenda plățile pentru statele membre în care un uh, component central de control nu este prezent în sistemul național de control. Așadar, dacă sistemul național de control nu este un control eficient, dacă există încălcări grave și persistente. Dacă aveți toți cartelele de vot, începem votul sau nu? Votăm prin ridicarea mâinii. Începem cu paragraful 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, Dăncilă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final pe aviz pentru împotriva abțineri se adoptă. Totul este în regulă? Ok, allora possiamo andare avanti. Atunci putem trece mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi. Programul General de Acțiune pentru Mediu al UE până în 2020. O viață bună în limitele planetei noastre. Este Raportoare pentru aviz este Daciana Sârbu, care nu poate fi prezentă, însă va fi înlocuită de coordonatorul SND, domnul Capula Santos. Are cuvântul lui. Cred că putem Cred că putem să trecem la vot, domnule președinte. Nu avem decât un amendament oral pe care aș dori să-l înaintez acum, dar cred că pot să fac la momentul oportun în cadrul votului. Mulțumesc. Luis, allora possiamo iniziare.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 Trecem la amendamentul 24, Silvestris. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19, Köstinger. Pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă. Doriți să verificăm amendamentul 19? Bine. Verificăm amendamentul 19. S-a deschis votul. Ma non funziona però. Eh? Il marche pas, o oh sì. Apri il voto. Chi apre il voto? No. S-a deschis votul. Cred că ar fi eh, mai bine să verificăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Pentru. Contro? Chi e contro? Cine este împotrivă? Diciannove e 17. E aprobat. E aprobat. Se adoptă cu 19 la 17 voturi. Adesso dobbiamo votare ancora l'emendamento 19 paragrafo. Trecem acum la amend- paragraful 19, amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. O clipă, vă rog. Amendamentul 22, Dante. 20, amendamentul 22 pentru 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Încă o dată amendamentul 19 pentru împotrivă la fel se adoptă. False, yes. 23. 23. Andiamo all'emendamento 23. Trecem acum la amendamentul 23. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. 24. Deci, amendamentul 24 prima dată, Silvestris. Cine este pentru? 24 Silvestris pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 Hausling. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. No. Dobbiamo votare il numero 2 del rapporteur. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 21. Clas. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 26. Pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Amendamentul 28. Cine a fost pentru? Ok? Ok, adesso chi è contro l'emendamento 28 Osli? Cine este împotriva amendamentului 28? E bocciato, mi sa. Rejected. È stato rigettato. Adesso... A fost respins. Deci trecem mai departe. Deci au fost 18 împotrivă și 10 pentru. A fost respins. Trecem la amendamentul 29. Pentru? Cine este împotrivă? Dodici 12 contro 18. Respinto. Respinto 12 contra 18. Ok, respinto. Respins cu 18 voturi la 12. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 16 uh, against, rejected. Allora, eh, respinto con 16 contro. Respins cu 16 voturi împotrivă, 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, eh, Ok. A favore? Pentru. Așadar. Cine este împotriva acum? Aspetta che contiamo, ti do la parola subito. Vă dau cuvântul imediat. Come siamo messi? Adottato. Se, se, Se adoptă. Cu 16 voturi la 11. Marc, dorește să intervii? Da. Disciplina grupului PPE este admirabilă. Dat fiind că nu avem vot electronic, aș dori uh, ca toată lumea să ridice mâna. Am văzut voturi respinse unde liberalii, socialiștii și democrații votau împotri, împreună și votul a fost respins. Deci toată lumea să ridice mâna sus pentru a facilita numărătoarea. Uh, ceea ce s-a întâmplat în trecut a trecut, însă de acum înainte vă rog să se ridice mâna pentru a fi foarte clar pentru toată lumea. Mulțumim, Marco. Maria, te rog, ajută-ne cu monitorizarea. <laughs> ok, emendamento per favore Silvestris. Vă rog, domnule Silvestris, amendamentul 35. Cine este pentru? Cine este pentru? Alzate le mani. Tre- Ridicați mâna sus, 35. 9, 9. Ok, 9 a favore. 9 pentru. Cine este împotrivă? Popularii sunt mult mai energi, energici în această seară. 19, 20, Ok, respinto. Respins. Cu 20 de voturi la 9. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. Emendamentul 37. 37. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Pentru, cine este pentru? Împotriva acum. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Chi e contro? Împotrivă. Allora, 20 eh, contro. 20 contro, respinto. Se respinge cu 20 de voturi împotrivă. 38. Cine este pentru? opt, Clas și Reimers. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. 39. Köstinger. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Dăncilă. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 42. Köstinger. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5 al raportorului, al domnului raportor. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 45. Clas și Reimers. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Dantin. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Clas Reimers. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Stadler. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 50. Clas Reimers din nou. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 49. Andriu, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 51. Pentru. Împot, împot, împotriva. Se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8. Amendament oral. Luis, vrei să iei cuvântul? Te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să prezint un amendament oral este vorba de reducerea cu 5 ani a termenului fixat pentru reducerea uh, irosirii produselor alimentare. Asta pentru a face ca această decizie să fie mai coerentă și să meargă mână în mână cu decizia luată în uh, raportul Caron pe marginea aceluiași subiect. Acolo era prevăzută data de 2025, deci motive de uh, consecvență propunem aceeași dată aici. Mulțumesc. Se opune cineva acestui amendament oral? Bun. Nu se opune nimeni. Atunci votăm amendamentul 8 astfel amendat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55, Stadler, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Silvestris. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58. Clas. Și Reimers pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 60. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 61. Pentru. S-a reparat uh, sistemul de vot electronic, deci haideți să verificăm 61, Paulsen et al. Se deschide votul electronic pentru amendamentul 61. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge cu 21 la 15. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotrivă abțineri se respinge. 64 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotrivă pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificăm electronic? Nu, nu, se respinge. Nu, al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. 66. 67. Mă scuzați, spune domnul președinte. Votăm amendamentul 66 lui Faimon, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67. Andriu pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 69. Clas și Reimer pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Cred că se adoptă. 71. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm electronic 72. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Cu 22 de voturi la 14. Amendamentul 10. ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 73. Clas și Reimers. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 75 se deschide votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. Ultimul vot, 76. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum uh, electronic întregul aviz astfel amendat. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Cu 32 de voturi pentru și 4 împotrivă. Felicitări colegei Daciana Sârbu, chiar dacă nu este alături de noi astăzi. Este în România cu primul ministru. Trecem mai departe la Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane. Raportor pentru aviz, domnul Marc Tarabela. Avem o problemă tehnică. Nu avem interpretare în limba germană. Avem... Funziona? Ok, grazie. Dicevo, passiamo ora alla votazione sul progetto di parere da... Bun, cum spuneam, trecem acum la proiectul de aviz al domnului Tarabella. Este vorba de Fondul de Ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane. Comisia competentă pe fond este Comisia de Ocupare. Avem 252 de amendamente înaintate pentru a eficientiza lucrurile. Une s-au uh, elaborat unele amendamente de compromis de către domnul Tarabela și raportorul din umbră. Uh, domnule raportor, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. Uh, mulțumesc secretariatului pentru că a amânat votul cu o săptămână și votăm astăzi mai degrabă decât pe data de 18, cum era prevăzut inițial, fiindcă astfel am reușit să ajungem la unele compromisuri, unele compromisuri care s-au bucurat de un acord, uh, nu total, dar care ne-au permis să renunțăm la unele amendamente și putem să dăm un semnal clar Comisiei pentru Ocupare în ceea ce privește sumele, în ceea ce privește destinația fondurilor, pentru a nu periclita acest fond, care chiar uh, dacă pe viitor uh, va fi uh, poate îngreunat, va fi foarte folositor în Europa a multor oameni care au nevoie de asistență alimentară care au nevoie de o mână de ajutor. Mulțumesc grupurilor politice pentru cooperare la reuniunea pe care am avut-o. Mulțumesc pentru faptul că uh, nu v-ați uh, nu v-a deranjat foarte mult faptul că nu am avut traducere pentru toate amendamentele uh, dat fiind că am fost presați de timp. Dat fiind că vom avea un vot lung, dragi colegi, o să încep, încep să votăm prin ridicarea de mâini. Chiar dacă avem uh, consolele care funcționează, există această alternativă a votului electronic, dar uh, haideți să fim atenți uh, pentru a putea termina cât mai rapid cu acest vot lung. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Amendamentul 6. 7. Uh, fiindcă 6 este caduc. Cine este pentru 7? 7. Cine este pentru? Împotrivă. 15, 11, 16. 11 16 11 to 16 11 16 facciamo un check dai così siamo haideți să verificăm electronic amendamentul 7 verificat electronic se deschide votul electronic aperta ok potete votare votate tutti chiusa la votazione a votat toată lumea se închide votul se adoptă 17 la 16. Trecem mai departe, votăm tot prin ridicare de mâini. La 67, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. 69. A fost retras. 70. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 70 73 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 83. Pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru 83? 83 pentru. Împotrivă. Se respinge. 84. Chi a favore? 84 pentru. 84 pentru. Împotrivă. Respins. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 87 bove pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 88. Tarabella pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 89. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 90. Lui Eric. Pentru. Împotrivă. Ă, adoptat. 91. Lebrun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 93 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 94 pentru, 94 pentru, împotrivă, Verificăm electronic 94 Andrie. S-a deschis votul, a votat toată lumea. A votat toată lumea. Adoptat. 19 la 16. Compromisul 2. Compromisul de ridicare de mână pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95 bove pentru împotrivă uh, uh, respins 18 pentru 19 împotrivă. Verificăm 95 bove. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 16 la 17. 97. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 98. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. 102. Andrei pentru, împotriva abținere adoptat. 103 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, respins. Trecem la 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 109. Niculescu pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. O 112 lui Iaric pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 McGuinness pentru, Vă rog să ridicați mâna la 113 pentru. Împotrivă. Aprobat. Adoptat. 115. Lebrun. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm uh, electronic. 115 s-a deschis votul. A votat toată lumea. La 115 votul s-a închis. Aprobat cu 18 la 17. 116. Cine este pentru? Bove. Pentru. Împotrivă. Același rezultat. Deci, 116 vot electronic, Bove, Hoisling. Votul s-a închis. 16 la 19, deci respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru. 119 pentru împotrivă respins 120 pentru împotrivă abțineri adoptat 121 pentru împotrivă Cred că a fost adoptat. Trebuie să verificăm. 121 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Adoptat. O 122 pentru Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm totuși. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 18 la 17, deci adoptat. Mergem mai departe. 123, vot cu ridicarea mâinii pentru. Osută douăzeci trei. Să votăm electronic. Domnul Tarabele, dacă vedeți uh, PP... Ah, uh, verificare electronică. Mulțumesc. Suntem de acord. Cine este pentru ceea ce s-a sugerat? Cine este raportorul din umbră de la PP? Să văd dacă există un uh, dezacord. Domnul Șecherski. Vă ascundeți, domnule Șecherski. Foarte bine. Deci mergem mai departe la 123 și s-a deschis votul la 123. A votat toată lumea. Votul s-a închis adoptat 18 pentru 16 împotrivă. 124. Cine este pentru? Vot electronic. S-a deschis votul la 124. A votat toată lumea? 124. Deci votul s-a închis. E adoptat. 125 pentru. Vot electronic și votul s-a deschis. 125. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Mergem mai departe la 126. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică la 126 s-a deschis votul. La 126 s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 127 pentru, 127 deci, împotrivă, verificăm electronic, 127 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Un vot egal, deci este respins. 128. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 129. 130. 130. Vot electronic, s-a deschis votul la 130. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. 132 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 133 pentru, vot electronic, 133 și s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 134 Niculescu pentru 134 pentru. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 134. S-a închis votul. 134 este adoptat. 135 pentru. Domnul Șicheschi, toată lumea se uită în direcția dumneavoastră. Sunteți împotrivă? Deci, votul s-a deschis. La 135 ați votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 136. Cine este pentru 136? S-a deschis votul electronic la 136. A votat toată lumea. 136. S-a închis votul. Respins. 137. Cine este pentru? S-a deschis votul la 137. În votul s-a închis la 137. Respins. 138 pentru. Prin ridicarea mâinii. 138 împotrivă. Votăm electronic 138. Putem să încercăm să votăm în bloc? Vă rog atenție. De la 138 la 144 votăm în bloc vot electronic. S-a deschis votul. Deci, de la 138 până la 144 inclusiv. A votat toată lumea. Și sunt toate adoptate. De la 138 până la 144. Mergem acum la 145. Pentru 145. S-a deschis votul. Sunt trei uh, amendamente Niculescu, un vot, în bloc. De la 145. Sunteți de acord? Nu. 145 atunci. S-a deschis votul. S-a închis votul la 145. Adoptat. 146. S-a deschis votul. Împotrivă. Ați votat 146, s-a închis, a adoptat 146. Și acum 147, s-a deschis votul la 147. S-a închis votul. Adoptat. 148. S-a deschis votul la 148. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. 149. Deschidem votul electronic la 149. S-a deschis votul. A votat toată lumea la 149. S-a închis votul. Respins. O 151. S-a deschis votul la 151. S-a deschis votul la 151. S-a închis votul. 151 adoptat. Votăm acum 152. 152. Cine este pentru? S-a deschis votul electronic la 152. S-a închis votul la 152. Adoptat. 153. S-a deschis votul la 153. S-a închis votul la 153. Adoptat. 153. Adoptat. Mergem acum la 154. 154. Sunteți pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. 155. Cine este pentru? Nu. Trebuie să votăm electronic la 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. 155 adoptat. Trecem acum la 156 dăncilă. Cine este pentru? S-a deschis votul la 156. S-a închis votul. 156 respins. Bun. 157. Marc, pentru. 157. Sicheresc este împotrivă. Deci deschidem votul la 157. S-a închis votul la 157. Adoptat. 158. Niculescu. Cei care sunt împotriva la 158, ridicați mâna, vă rog. Respins. 159. Cine este pentru? 159. Marc. S-a deschis votul la 159. Împotrivă. 159 este adoptat. 161 S-a deschis votul la 161. S-a închis votul. Adoptat. 162 Niculescu. S-a deschis votul. Să votăm electronic 162. S-a închis votul. Aș spune că e aprobat, dar totuși, da, aprobat. 163. Marco, împotrivă. A deschidem votul electronic la 163. 163 este adoptat. Are cuvântul Marc uh, Tarabla. Domnule, facem o serie de amendamente care sunt supuse uh, la vot. Este o simplificare a textului Comisiei ADER la toate amendamentele propuse de doamna Lebrun uh, și ceilalți. Dar dacă grupul meu a propus mai puține, mă tem că mecanismul de dispoziții uh, ar dispărea toți vrem o simplificare, însă problema este că mă tem că acest fond se va dizolva, va dispărea. Majoritatea democratică se exprimă pentru a sacrifica lucrurile. Din partea grupului meu uh, propun să votăm aceste amendamente. Res, uh, repet, uh, simplificarea este bună, însă totuși de acum înainte, pentru toate amendamentele Lebrun, Sanchez, Schmidt, propun să votăm pentru, pentru a simplifica lucrurile ca majoritatea să fie clar în această comisie agricultură. Președintele, bine, e clar, uh, colegi, este uh, mesajul grupului socialiștilor și democraților. Trecem acum la 164. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Adoptat. 75. 175. 175. Cine este pentru? 175. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 176. Olenicec. Pentru? 176 Vot electronic. 176. Ok. Chiuso la votazione sul centro. Închidem votul pe 176. Se adoptă. Compromisul 5. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 182 Lebrun. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? 12 al raportului pentru, împotriva abține se adoptă. 13 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. 186 Niculescu pentru, împotriva abțineri se adoptă. 187 Leiaric pentru, împo- pentru, vot electronic, am deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Respins. 188. Lebrun. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189. Dati. Pentru, împotrivă, s-a deschis votul. Votăm electronic. Tutti su 189. A votat toată lumea pe 189. Respins. 190 Niculescu pentru. Vot deschis, votăm electronic. 190 pentru. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul electronic. Și este respins. 14 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Un momento, per favore. Un moment pentru a verifica. Ah no, yeah, 191. 100 Yeah, Um, Moment. No. Okay, my table 190 No, 193, 193. 190 193 sârbu pentru 193 cine este pentru împotriva abțineri respins 196 dăncilă pentru împotrivă votăm electronic pe 196 s-a închis votul ed è approvato se adoptă 15 del raporter chi a favore? 15 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. unu Patrau Neveș, pentru. S-a deschis votul electronic. Pe 201 s-a deschis votul, s-a închis votul. Pe amendamentul 201 se adoptă. Votiamo il 202 Lebrun. 202 Lebrun. Pentru. 202 Lebrun. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 203 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 204 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 205 Niculescu pentru, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul electronic și se respinge. 206 Lebrun. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se cere o verificare? Which one in block? Sí. Oh ok, sono tutti le brunche, sono tutti a favore, sì. Uh, allora, esatto. Colleghi, votiamo in... Stimați colegi, să votăm în bloc amendamentele de la 207 până la 222. Este de acord raportorul și grupurile? Votăm în bloc. Vot electronic. Deci, toate, cine este pentru, împotrivă, se adoptă și ajungem de deci suntem pentru. Nu se votează electronic pentru că toată lumea este de acord. 224 atunci pentru împotrivă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 Marc, sunteți de acord cu încă un bloc de amendamente? Stimați colegi, votăm acum în bloc de la 222 Lebrun, nu, cer scuze, 225, de la 200, 225 la 262. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Mulțumim, domnule Silvestris. 263 tarabelă. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 265 Lebrun. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Deci, considerentul 1, amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. O, amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, ab... votăm electronic. Amendamentul 19 s-a, de... s-a deschis votul. S-a deschis votul. Chiusa la votație. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, vot electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 21. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a respins. 22. Oleniciac. Pentru. Votăm electronic. S-a deschis votul. Votațiune. S-a închis votul. Respins. 23. Gular. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Lebrun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Bove. Pentru. S-a deschis votul electronic pe 25. A votat toată lumea. Chiusa la votazione. Se închide votul și se respinge. 26. Gular. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 27. Lui Iaric. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 dăncilă pentru. Nu, votăm electronic. Pe amendamentul 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu o diferență de un vot. Amendamentul 35, Lebrun, pentru, împotrivă, se, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, 36, Dăncilă, pentru, votăm electronic pe amendamentul 36. S-a, des- s-a deschis votul. S-a închis votul, respins. Marc, te rog să fii mai atent data viitoare. Amendamentul 37 de Brun. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 41 Lebrun pentru împotriva abțineri se adoptă. Atenție! 43 Gular pentru. Deschidem votul electronic atunci. S-a deschis votul. A votat, votat toată lumea. Amendamentul 43. Bine, închidem votul. Respins cu 17 la 17. 44. Gular. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 bove pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 de brun pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 gular. Votăm electronic. 47. S-a deschis votul. 47. votați. 47. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 48. Lebrun. Se face o altă propunere de bloc? O deletion. Vabbè, facciamo presto, dai ragazzi. 48. 48. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 49. Lebrun. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 50. Lebrun. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 51. Lebrun. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 53. Lebrun. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 54 Lebrun pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm 58 de Iaric pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 Dăncilă pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 62, Lebrun, pentru împotriva abțineri se adoptă. Iar acum vot electronic pe avizul astfel amendat. S-a deschis votul. Bine, complimenti. Felicitări. 27 pentru, 3 împotrivă o mare majoritate. Felicitări domnului Marc Tarabella. 27 a 3. 27 pentru 3 împotrivă și 4 abțineri. Acesta a fost votul final. Vabbè, ma tanto c'è Ciaba Tabagi, dove sei? Domnul Tavaili, unde este?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 Dai, colleghi. Possiamo andare sull'ultimo punto, colleghi. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, vă rog. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și avem foarte multe de făcut. Punctul 6, așadar, de pe ordinea de zi, procesarea și comercializarea produselor de tutun și asociate. Proiect de aviz al domnului Tabaidi. Vom avea un schimb de opinii în legătură cu propunerea Comisiei de directivă pentru a armoniza prevederile legislative din statele membre în ceea ce privește procesarea, prezentarea și comercializarea produselor de tutun și conexe. Domnul Tabaidi a redactat avizul pe acest subiect pentru comisia noastră și a cerut un prim schimb de opinie cu um, comisia. Urez bun venit, bun venit Direcției Generale Sanco, reprezentat de doamna Vimer, care va face o prezentare a propunerii, după care îi vom da cuvântul domnului Tabaidi. Așadar, îi dau cuvântul doamnei Vimer. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați membri. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a mă adresa dumneavoastră în legătură cu Comisia propunerii, cu propunerea de revizuire a Comisiei în legătură cu directiva tutunului. Parlamentul European a solicitat în mod repetat o propunere a Comisiei pentru a consolida dreptul european referitor la produsele de tutun. În decembrie 2012, propunerea a fost adoptată de către Comisie după un proces îndelungat de consultare pe baza unei valori de impact inclusive. Motivul de revizuire a, al directivei actuale este foarte clar. Legislația datează de acum 12 ani și nu mai corespunde cu realitățile de astăzi în ceea ce privește piața și ultimele evoluții științifice și internaționale. Noi, au apărut noi produse de tutun pe piață care seamănă seamănă cu rujul de buze, au gust de vanilie sau de dulciuri și aceste produse sunt foarte atrăgătoare pentru tineri. De asemenea, statele membre adoptă abordări diferite, ceea ce duce la fragmentarea pieței interne. În plus, au apărut noi studii științifice, de exemplu, în ceea ce privește avertismentele de sănătate. De asemenea, trebuie să uh, subliniem că Uniunea Europeană și toate statele membre au aderat la Convenția Cadru a OMS în legătură cu controlul produselor de tutun din 2005 și avem obligația juridică să respectăm prevederile acestei convenții cadru. Propunerea Comisiei pune accentul pe tineri, în special și pe măsuri pentru a-i împiedica să înceapă să consume produse de tutun. Este foarte important în acest context să luăm notă că 70% din fumători încep înainte de 18 ani și aproape nimeni nu începe să fumeze după vârsta de 25 de ani. Deci vorbim aici chiar despre tineri tinerii încep să fumeze pentru că li se pare că este uh, la modă și uh, continuă pentru că devin dependenți. Consumul de tutun duce la cancer, atacuri de cord și multe alte probleme de sănătate. Asta se întâmplă pentru 700 de mii de persoane din Uniunea Europeană care mor în fiecare an în mod prematur datorită consumului de tutun. Aceste mm, decese sunt perfect evitabile, însă pe lângă mortalitate, mm, tutunul cauzează ani de morbiditate uh, care necesită tratamente și cheltuieli publice pentru tratarea acestor boli. S-ar economisi astfel în jur de 25 de miliarde de euro pe an o evaluare conservatoare. De asemenea, există și alte efecte secundare și de aceea Comisia a considerat că trebuie să se reglementeze produsele de tutun în așa fel încât cetățenii să știe ceea ce cumpără, așa anume un produs uh, nociv și care duce la dependență. Ce include propunerea Comisiei? Aș începe cu menționarea Uh, domeniului etichetării, pentru ca cetățenii să poată să aleagă în mod informat. Propunerea noastră prevede uh, etichete cu imagini care să acopere 75% din fața și spatele ambalajului de tutun și mai multe avertismente de sănătate pe margini. De asemenea, propunerea nu permite publicitate pentru produse de tutun care să fie atractiv axate tinerilor. De exemplu, pachete uh, în formă de în formă de ruj, pe pachet pe care îl arăt acum. Acest pachet va fi interzis prin propunerea comisiei. In the last weeks, we have heard many questions. Am, ni s-au pus multe întrebări în ultimele săptămâni în legătură cu suprafața pachetului și cât la sută din pachet rămâne disponibil. Am făcut un, o, un calcul matematic și dacă sunt calculate toate suprafețele, în jur de 30% din pachet rămâne la dispoziția statelor membre sau a companiilor uh, pentru plasarea de alte mesaje. Propunerea însă permite statelor membre să meargă mai departe și să introducă pachete fără nicio altă mențiune dacă se dorește acest lucru. O a doua idee se referă la ingredientele tutunului. Propunerea prevede ca produsele de tutun cu un gust caracteristic, de exemplu o aromă puternică de vanilie sau mentol, să nu, poate, să nu mai poate să fie utilizate, pentru că aceste arome uh, sunt atrăgătoare pentru tineri și facilitează începutul fumatului. De asemenea, uh, nu se vor mai permite aditivi atrăgători cum ar fi cafeină sau vitamine. Propunerea, și aș dori să subliniez acest lucru, nu reglementează aditivii care sunt necesari la producția produselor de tutun, cum ar fi zahărul, de exemplu, care este necesar pentru a înlocui uh, zahărul care se pierde prin procesarea anumitor tipuri de tutun aș dori să subliniez la comisia dumneavoastră că propunerea comisiei nu discriminează între diverse tipuri de tutun. De asemenea, nu împiedică diferențierea uh, diverselor produse uh, în funcție de gust, atâta timp cât nu există o aromă dominantă, puternică, adițională. Alte teme. În ceea ce privește Uh, produsul SNUS se va menține status quo-ul și anume acest produs este interzis în Europa cu excepția Suediei care are o excepție. Motivul este că produsul snus este uh, creator de dependență, are, produse, are efecte adverse și nu există niciun fel de dovezi științifice că contribuie la eliminarea fumatului. În ceea ce privește țigările electronice, care sunt un element nou, propunerea comisiei prevede că produsele deasupra unui prag de nicotină necesită autorizare de punere pe piață. Acest lucru deja se aplică în, în jur de jumătate din statele membre. Produsele de sub acest prag pot fi comercializate ca produse de consum cu condiția să uh, fie etichetate cu avertismente de sănătate. Uh, țigările de electronice sunt uh, văzute astfel ca un fel de terapie de înlocuire a nicotinei și trebuie să îndeplinească cerințele de siguranță pentru produsele respective. Propunerea Comisiei prevede măsuri puternice în ceea ce privește comerțul ilicit, de, inclusiv un sistem de monitorizare în legătură cu uh, produsele de tutun comercializate în Uniunea Europeană și uh, măsuri de securitate suplimentară. Aceste măsuri protejează cetățenii de produse ilegale și controlează lanțul de furnizare ilegal. Mulți actori interesați au exprimat preocupări în legătură cu riscul comerțului ilicit și de aceea Comisia propune măsuri eficiente care corespund pe deplin cu angajamentele noastre internaționale și cu evoluțiile din domeniu. În încheiere, în ceea ce privește impactul propunerii, câteodată se sugerează că efectele acestei propuneri vor fi dăunătoare pentru cultivatorii de tutun și industriei de tutun. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că impactul estimat al propunerii nu este dramatic. O reducere de 2% a consumului de tutun în 5 ani. Aceasta este estimarea comisiei. Înseamnă este un lucru foarte important pentru că înseamnă 2,4 milioane de uh, fumători mai puțin în Uniunea Europeană, însă nu este vorba de o schimbare dramatică pentru întreprinderile din domeniu. Mai mult, costurile posibile pentru industria de tutun vor fi atenuate de măsurile propuse împotriva comerțului ilicit și vor fi echilibrate de beneficiile care apar dintr-o armonizare mai mare în domeniu. Efectele asupra ocupării sunt estimate uh, să, a, ca fiind pozitive în totalitate, de vreme ce banii necheltuiți pe tutun vor fi, vor fi cheltuiți pe alte produse, care, produse sau servicii. Eh, citându-l pe domnul comisar Borgi, propunerea comisiei este ambițioasă, dar eh, echilibrată și comisia va lucra împreună cu Parlamentul pentru a asigura o bună adoptare a acestei, a, a acestei directive. Winner. Mulțumesc eh, reprezentantul de ADC Sanco. Acum dau cuvântul mai întâi domnului Ceaba sau colegilor? Dau ție cuvântul acum, uh, Ceaba. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, acest uh, document uh, este unul complex și controversat. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a discuta uh, documentul. Sunt uh, uh, președinte al, sunt membru al Comisiei pentru a Comisiei Envi și îmi dau seama că se pun uh, unele probleme și acolo. S-ar putea să existe și probleme de competență între Comisia noastră și Comisia pentru Mediu. Trebuie să ne dăm seama că avem cu toții același obiectiv uh, al uh, garantării siguranței și sănătății consumatorilor. Dorim uh, să se reducă numărul fumătorilor în rândul tinerilor. Vreau să spun uh, reprezentanților uh, comisiei că argumentele pe care le-am dat la Envy și mai spun încă o dată că vorbim despre 400 de mii de, de fermieri după sănătatea publică, cea mai importantă prioritate a noastră ar trebui să fie faptul că facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra aceste 400.000 de locuri de muncă, fiindcă acești oameni trăiesc în cele mai sărace zone ale Europei. 96% dintre acești fermieri sunt uh, fermieri eh, sunt eh, deținători de firme de, de ferme de dimensiuni eh, mici, între un hectar jumătate și trei hectare, cu dimensiuni între un hectar jumătate și trei hectare. Domnul Comisia noastră, prin intermediul raportorului Stamcos, a arătat de mai multe ori că nu există o legătură directă între producția de tutun europeană și procesarea tutunului la nivel european. Procesarea tutunului la nivel european uh, folosește 20% din ingredientele folosite și produse în Europa, deci doar 20% din uh, ingredientele din țigările europene sunt de origine europeană. În momentul în care vom finaliza această directivă, vom fi judecați în funcție de măsura în care am reușit să păstrăm uh, locurile de muncă în domeniul agricol. Mă tem că s-ar putea ca prețurile să să se modifice atât de mult încât uh, mari, marile fabrici de tutun să plece din Europa și uh, să apeleze la producători mai ieftini din țări terțe. Aceasta este problema cea mai mare cu care ne confruntăm acum. Aș dori să vă întreb, uh, domnule președinte, aș dori să vă rog, domnule președinte, să uh, solicit să întrebați comisia, mai ales uh, DG Agri, despre evaluările de impact. Aș dori să știu dacă s-au efectuat evaluări de impact în ceea ce privește prețuri și uh, profit uh, și în ceea ce privește modul în care această propunere va afecta viitorul acestor 400.000 de producători agricoli. Nu cred că ar fi responsabil din partea noastră să luăm o hotărâre în absența valorilor de impact. În ceea ce privește fumatul în rândul tinerilor, cred că ar trebui să ne alăturăm celor care doresc să reducă fumatul în, în rândul tinerilor vă propun aici să sporim uh, dimensiunea preventivă a acestei propuneri. Propunerea mea este să se înființeze un fond pentru prevenirea fumatului la nivel european. Există o structură asemănătoare în Germania, ceea ce ne arată că într-o țară unde se desfășoare eforturi substanțiale în domeniul de prevenire, s-a redus cu succes numărul fumătorilor. Același lucru se întâmplă și în Franța. Se fac eforturi pentru a se încerca limitarea accesului tinerilor la produse de tutun în Franța, în Austria, de pildă, și în Ungaria. Există o, o limită de vârstă de 16 sau 18 ani în ceea ce privește cumpărarea produselor de tutun. Această propunere nu are, din păcate, o astfel de inițiativă. Iar în ceea ce privește vânzările pe internet, m-a surprins faptul că nu există niciun fel de interdicție în ceea ce privește vânzarea pe internet a produselor de tutun. Cred că ar trebui interzisă pur și simplu vânzarea produselor de tutun pe internet. Acest lucru va reduce va restrânge accesul la produse de tutun în rândul tinerilor, principalul nostru obiectiv până la urmă. Acest lucru este important, fiindcă, fum, fiindcă fumătorii încep uh, să fumeze înainte înainte de vârsta de 25 de ani. Deci 90% dintre fumători au început în, înainte de vârsta de 25 de ani. Iată de ce trebuie să ne, să ne concentrăm asupra tinerilor. Un alt uh, aspect important este faptul că în uh, directiva, privind tut, directiva anterioară privind tutunul, tutunul uh, era definit ca componentă și nu ingredient. Ar trebui să menținem această definiție. Se, dezf- se dezbate uh, la ora actuală. Există o, o discuție privind numirea și polenul în ceea ce privește ce înseamnă ingredient și ceea ce, ce înseamnă component, componentă. Iar propunerea în, uh, în acest sens nu este foarte clară. Și cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru a evita litigiile viitoare. În ceea ce privește uh, privește tutunul Burley, uh, și producători. Aici avem nevoie de niște garanții mai puternice. În ceea ce privește aditivii, sunt de acord cu propunerea. În ceea ce privește faptul că trebuie interzise, trebuie interzis și aditivii, aromele cum ar fi uh, cafeina, aroma de vanilie, și așa mai departe trebuie interzise. La fel și vitaminele și cafeina, fiindcă aceste, acestea sunt înșelătoare în momentul în care se scrie pe, un, uh, pe eticheta unui produs că conține vitamine, această informație este înșelătoare și nu ar trebui permis. Cred că Comisia ar trebui să întocmească o listă pozitivă și una negativă. Deocamdată, în propunerea actuală, nu se regăsesc aceste liste. Apoi, uh, aș vrea să mă refer la o aromă anume, la mentol, la Comisia Envi. S-a discutat uh, pe larg uh, despre această aromă. Majoritatea este pentru interzicerea mentolului. Um, se, se pare că um, efectul mentolului asupra căilor respiratorii este unul de relaxare a acestora și de sporire a inhalării. În unele țări, de pildă în Polonia, țigările mentolate sunt uh, foarte răspândite și ar trebui să uh, vedem uh, ce fac SUA și Canada în, în acest domeniu, în aceste două țări. Din păcate, în aceste țări uh, este permis în continuare această aromă. Eu, eu nu sunt de acord cu menținerea acestei arome. Vă arăt aici uh, un pachet de țigări care, și poate îl confundați cu un ruj de buze. Este vorba de uh, ambalaj înșelător și iată alt ambalaj care ne duce cu gândul la ciocolată. Deci orice fel de arome sau uh, ambalaje care ar putea să inducă în eroare, mai ales tinerii, ar trebui să fie interzise și noi ar trebui să sprijinim această idee la Agri. Pachetele ar trebui să fie normale, fără fără alte forme sau culori. Aici ai, iată, un pachet normal cu numele uh, cu numele mărcii și avertismentele de sănătate. În ceea ce privește aceste pachete simple, la Envy se dorește uh, introducerea acestor pachete simple și noi ar trebui să, să fim uh, pe aceeași lungime de unde. Dar există o problemă în ceea ce privește aceste pachete simple, și anume că nu se oferă multe informații consumatorilor uh, în ceea ce privește și nu se vizează protecția consumatorilor consumatorii nu sunt uh, informați cum trebuie, fiindcă, gud, fiindcă cantitatea de gudron, uh, nicotină și monoxid de carbon nu vor fi incluse aici, ceea ce s-ar putea să... Iar aceste informații prezente pe pachet s-ar putea să fie înșelătoare, conform uh, propunerii comisiei. Este, este greu să să care sigur sunt mai dăunătoare. Toate sunt dăunătoare, bineînțeles, dar până la urmă consumatorilor le va fi greu să să hotărască care, să-și dea seama care țigări sunt mai dăunătoare. E vorba aici de protecția consumatorilor. În ceea ce privește mărcile înregistrate, cred că există unele aspecte unde nu ar trebui să se amestece Comisia Agri. Ar trebui să ne, să ne concentrăm mai ales pe, pe producția de tutun și uh, chestiuni legate de sănătate, cum ar fi și alte chestiuni, cum ar fi uh, tutunele tip snus și uh, și și avertismentele de sănătate. Încă o problemă aș dori să semnalez este vorba despre faptul de este faptul că este faptul este vorba despre competențele comisiei actele delegate și actele de executare. Eu vă propun uh, următorul lucru. Haideți să, uh, să analizăm, uh, să vedem câte acte delegate, despre câte acte delegate este vorba. Cred că sunt prea multe. Și dacă acordăm acte delegate comisiei, atunci Parlamentul European ar trebui să își rezerve dreptul de veto dreptul de a avea un cuvânt de spus privind toate aceste aspecte care sunt extrem de importante și asupra cărora se vor lua hotărâri în viitor. Iar uh, în cele din urmă aș dori să, uh, să ridic un aspect care, uh, care nu a mai fost luat în discuții până acum de natură socială. Se face o legătură foarte interesantă între nivelul de educație și fumat. 45% dintre bărbați care au numai studii primare fumează zilnic. 27% dintre europeni uh, sunt fumători, dintre care 45% dintre bărbații care nu au decât studii primare fumează zi de zi, iar uh, procentul uh, cade, scade până la 30 20% în rândul bărbaților cu studii superioare. La femei lucrurile stau un pic altfel. Se începe de la un procent de 26% și scade până la 22 și apoi 18% pentru femeile care au studii superioare. még kevesebb fogyasztóvédelmi információval Există un risc. Cu nou sistem de uh, ambalaje, grupurile cele mai vulnerabile uh, vor beneficia de și mai puține informații în legătură cu riscul și problemele de sănătate pe care le presupune fumatul. Așadar, pentru a încheia, aș vrea să spun că trebuie să încercăm să-i promovăm pe uh, cultivatorii de tutun, însă nu trebuie să facem greșeala de a încerca aparent uh, să apărăm uh, interesele industriei tutunului. Este ca și cum mai merge pe sfoară aici. E o chestiune foarte delicată. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc colegului nostru, domnul Tabagi. Cred că munca sa preliminară a fost foarte atent făcută și cred că putem să fim de acord cu concluziile pe care le-a tras domnul Scota, după care urmează domnul Bove, jean Carlo. Dragi colegi, în primul rând aș vrea să confirm faptul că noi în această comisie trebuie să fim extrem de atenți cu absolut toate aspectele legate de tutun și să ținem cont de tot ceea ce s-a făcut în legătură cu acest raport. Trebuie să reducem dependența de tutun, însă trebuie să fim atenți cum facem asta. Pentru că dacă suntem prea bruști și prea aspri, putem să obținem exact o reacție contrară. În ceea ce privește directiva aflată în discuție, uh, referirile mai ales la țigareta electronică, menționată în articolul 18, e vorba de produse care conțin nicotină. Articolul 18 însă nu conține suficiente dispoziții pentru a asigura uh, faptul că aceste produse sunt comercializate în mod corespunzător. Deci ar fi bine să extindem regulile la acest articol dat fiind că uh, lucrurile se anunța a fi un succes. Uh, se pare că țigaretele electronice sunt un succes. Deci cum să le privim? Pur și simplu o alternativă la țigaretele standard sau să înțelegem că uh, sunt mai atractive pentru nefumători? Sigur, consultările privind uh, nicotina ar putea să semene uh, confuzie între consumatori. Deci trebuie să avem o clasificare în funcție de conținutul de nicotină. În același timp trebuie să uh, uh, categorisim aceste uh, țigarete electronice ca fiind uh, produse farmaceutice. S-au făcut uh, analize ale comisiei în legătură cu uh, modul în cum funcționează aceste țigarete și care sunt uh, ingredientele înainte de a găsi modalitatea cea mai bună de a le vinde, de a le comercializa. Putem să vedem că um, ele sunt periculoase și de aceea Trebuie să ne asigurăm că ingredientele pe care le conțin nu uh, devin uh, toxice. Efectele asupra sănătății sunt uh, destul de greu de evaluat, mai ales în anumite cazuri. În Brazilia, de pildă, țigaretele electronice sunt interzise până când se vor obține informații fiabile în legătură cu siguranța lor. Uh, în Italia, vânzarea țigaretelor electronice este interzisă uh, minorilor sub 16 ani. Sigur, acest lucru are și efecte fiscale care sunt importante țigările electronice ar putea să preia de la uh, formele standard tradiționale de țigarete și atunci trebuie să vedem cum putem să abordăm uh, chestiunea pierderii de venituri uh, din taxe și impozite de către guverne. Pentru a încheia, cred că trebuie să spunem că dacă vrem să avem o legislație adecvată în ceea ce privește Uh, fabricarea, prezentarea și vânzarea acestor uh, produse, trebuie să vedem, uh, să revizuim regulile care guvernează vânzarea acestor produse. Dacă aș folosi acest instrument aici în Parlament, așa cum fac alții în alte locuri, nimeni nu poate să-mi interzică să o fac, pentru că nu este o țigaretă pur și simplu, ci este o jucări, jucării electronică, un gadget pe care îl vedem în multe locuri în zilele noastre. Ceea ce am putea să facem este să elaborăm un cod de conduită pentru cei care folosesc acest tip de nicotină, țigareta electronică. Este foarte simplu și tinerii ar putea să intre în posesia lor. Sunt multe persoane pe lista uh, vorbitorilor, așa încât vă rog să respectați uh, timpul de intervenție, pentru că după aceea urmează uh, Uh, întâlnirea coordonatorilor și o întâlnire a raportorilor privind uh, uh, dosarul politică agricolă comună. Domnul Bove, da, cred că această dezbatere depășește cu mult cadrul de reglementare, pur și simplu. Ne amintim cu toții că atunci când am început să studiem această directivă, acest lucru a început în 2009 și uh, unul dintre amendamentele importante a fost uh, concedierea uh, comisarului care răspundea de acest lucru. Unii uh, se gândesc că acest lucru nu este independent de tentativa unor uh, companii de a întârzia ajungerea la un final uh, înainte de terminarea mandatului. Este foarte important pentru a desminți ceea ce spun întreprinderile, este important ca acest text să fie uh, aprobat înainte de uh, uh, încheierea mandatului. Sunt convins că marile grupuri industriale din domeniul tutunului au făcut totul și vor continua să facă acest lucru pentru a împiedica aprobarea directivei. Sigur, ea trebuie să intre în aplicare, dar înainte de uh, terminarea mandatului. Al doilea element. Aceste companii au inventat uh, aceste noi produse, cum este țigareta electronică, și s-au grupat într-un nou conglomerat, Esto, care și-a propus să vândă produse derivate care nu corespund normelor tradiționale care guvernează tabacul. Și trebuie să fim foarte riguroși, pentru că este o campcană întinsă de companiile de tutun. Și eu sunt uh, fumător și asta știe toată lumea, deci nu fac parte din nicio asociație de combatere a tutunului pentru că sunt fumător. Din potrivă, știu foarte bine care este rolul companiilor și ce sunt pe cale să facă. Pentru mine, astăzi este evident ceea ce doresc, să câștige în continuare foarte mulți bani, tot mai mulți bani acest lucru trebuie inclus în raport. Un pachet de țigarete uh, costă 5 centi, eurocenți în momentul în care iese din fabrică. Vă dați seama câți bani înseamnă asta uh, dacă raportăm la prețul de vânzare fără a lua în considerare uh, taxele. Apoi, chestiunea importantă este lupta antifraudă industria tabacului este uh, răspunzătoare de lupta antifraudă alături de OLAF, uh, chiar mă amuz. Este ca și cum i-am cere lui Al Capone să participe la prohibiție. Nu poate să meargă așa. Țigaretele și cei care, uh, producătorii de țigarete, n-au nimic de a face cu combaterea fraudei uh, în domeniu pentru că chiar dacă este vorba de produse din întreprinderea lor sau din altă parte, lucrurile sunt similare. Trebuie să lăsăm deoparte industria tabacului din uh, lupta antifraudă, combaterea fraudei. Și ca să nu mă întind prea mult, aș vrea să vă spun că este indispensabil, așa cum a spus-o și reprezentanta Comisiei, să înăsprim uh, uh regulile Convenției Cadru uh, ale Organizației Mondiale a Sănătății dar trebuie să fim uh, în măsură, prin aceste reguli, să uh, întărim, să năsprim regulile și în cadrul Parlamentului cu privire la riscurile legate de netransparența discuțiilor cu reprezentanții industriei tutunului. Cum s-a aflat că legura, legura 5 punct 3 uh, uh, din uh, Convenția OMS. Am spus, este fundamental. Trebuie să avem transparență, ori nu avem transparență în momentul de față. Dacă, în primul rând, nu dați un raport al întâlnirilor pe care le aveți cu reprezentanții industriei, uh, contraveniți regulilor Organizației Mondiale a Sănătăților. Să fiți conștienți de acest lucru. Săptămâna trecută am putut să demonstrez clar printr-o înregistrare că în afacerea Dali, întreprinderile au mințit opinia publică. Pentru că sunt Ișmaci care dorește să impună uh, tutunul snuș, a spus în afacerea Dali că participase la uh, o întâlnire care îl compromis, l-a compromis pe comisarul Dali, dar această întâlnire n-a avut loc. Și au continuat să spună uh, Uh, că această întâlnire a avut uh, loc. Asta pentru ca să-l înlăture pe comisarul Dali. Uh, nu am acces la dosarul pe care Olaful are cu privire la comisarul Dali, dar este scandalos că noi nu avem acces la acest dosar. Trebuie să cerem transparență. Nu putem să persistăm într-o situație de acest tip. Președintele Corea are cuvântul acum. Mulțumesc. Bună ziua. Am și eu câteva observații pe care aș dori să le fac ca reacție la această propunere de directivă. Așa cum am auzit în această după-amiază, directiva nu se referă direct la cultivarea tutunului. Dar nu este nicio îndoială că va avea uh, uh, un uh, efect important asupra unor țări, cum ar fi Italia, Polonia, Spania, Grecia, uh, printre altele. Uh, așa cum am spus, acestea sunt uh, afectate și în special uh, micile uh, ferme și afacerile de familie. Dacă vreți, fermele de familie sunt uh, cele mai uh, afectate. Este riscul ca uh, producția de tutun să dispară la acest nivel în multe uh, regiuni ale Europei, dar asta nu garantează că uh, va duce la o reducere a consumului. Cred că dacă am reduce sau elimina cu totul cultivarea tutunului, acest lucru ar uh, pune probleme mari în regiuni, cum ar fi Extremadura în Spania, unde uh, se bazează uh, foarte mult pe această cultură avem uh, exploatații mici uh, care sunt uh, implicate în această industrie, fie că e vorba de cultivare sau prelucrare și distribu distribuirea tutunului. Acestea toate ar fi distruse. Deci, din propunerea Comisiei nu există clar dacă există un beneficiu real pentru consumatorii europeni. De fapt, acest lucru ar putea să ducă la o creștere semnificativă a produselor de tutun contrafăcute, tutun de contrabandă. Desigur, dorim să întărim campania împotriva comercializării ilegale a tutunului, însă sunt neregul cu, sau ceva nu în regulă cu procesul de planificare, pentru că uh, am uh, putea să asistăm la o creștere a contrabandei uh, în urma acestui proces. În Polonia, 30% din uh, uh, consumul de țigarete este afectat de acest lucru și în Bulgaria la fel. Aceste măsuri ar putea să stimuleze comercializarea ilegală a țigaretelor. De aceea vrem să arătăm foarte clar că în această dezbatere trebuie să facem o distinție între problemele consumului, care afectează sănătatea, și pe de altă parte susținerea dată cultivării tutunului. Trebuie să apărăm interesele fermierilor, și orice legislație care îi afectează trebuie să se bazeze pe uh, probe științifice solide și trebuie să fie proporționale. Aș dori să închei atrăgându-vă atenția asupra celor cu care am început această intervenție. Este foarte important ca Comisia în activitatea sa, în propunerea sa, să dea posibilitatea de a adopta acte delegate în ceea ce privește conținutul țigaretelor și alte asemenea aspecte. În plus, în ceea ce privește întrebările adresate de comisie, există posibilitatea în viitor de a reduce cantitățile de nicotină și acest lucru ar putea să aibă uh, o influență asupra producției primare. De asemenea, aș vrea să întreb uh, comisia dacă pe termen scurt și termen mai lung au planuri de a-și folosi uh, competențele pentru a uh, veni și cu probe științifice în acest raport. Doamna Cluster, uh, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să preiau ideile celei care au luat cuvântul înainte în legătură cu proporționalitatea. Vorbim despre produse care sunt în mod legal pe piață a impune limitări și restricții care nu se aplică altor produse. Am discutat de ani de zile acest lucru în Parlamentul European. Întotdeauna am încercat să influențăm situația și vom continua să procedăm la fel. Problema care se pune este dacă interdicția ar ajuta situația. Mă îndoiesc, pentru că aceste produse sunt foarte atractive pentru uh, tineri. Știu din experiența mea că orice este interzis devine mai interesant. Sigur, facem tot ce se poate pentru a proteja pe tineri, dar întrebarea este care este calea cea mai bună de a realiza acest lucru. Trebuie să ne gândim cu mare atenție. Uh, Ehm, uitându-mă la ambalajul pe care îl propune ehm, Comisia, ambalajele urâte, mă întreb, este sarcina Parlamentului ehm, European să hotărască asupra felului în care arată pachetele de țigarete? Există o companie în Germania care este specializată în această uh, chestiune. Uh, companiile de, de țigarete uh, cheltuiesc foarte mulți bani în proiectarea cât mai atrăgătoare a acestor ambalaje. De ce se ia de la producători uh, posibilitatea de a-și caracteriza uh, produsele și să se facă o diferențiere pe piață? Cred că trebuie să fim foarte atenți cu asta. Întrebarea este, cum putem să facem o distinție între diferitele mărci de țigarete? Ascultând uh, ideile colegilor, trebuie să spun că dacă nu fac o diferență, dacă nu știu care sunt ingredientele, atunci cum pot să iau o hotărâre? Cum pot să optez pentru un produs uh, care este făcut în Europa? Cred că este un lucru la care trebuie să ne gândim și apoi chestiunea veniturilor. Ați vorbit de costul producerii uh, țigaretelor. Uh, dar rezultatele sunt diferite. Trebuie să avem în vedere principiul proporționalității. Apoi, aș vrea să întreb reprezentanta Comisiei dacă deține cifre, pentru că s-ar putea pierde multe uh, locuri de muncă, mai ales în producerea pachetelor, deci ambalajului și în proiectarea uh, acestora. Cum vă gândiți la aceste aspecte? Nu cred că este uh, sarcina politicienilor sau a Comisiei Europene uh, de a proiecta uh, pachetele de țigarete de pe piață. Domnul Sikerski. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Împărtășesc cele spuse de domnul Tabaidi și este de bun simț ceea ce a spus, pentru că încearcă să echilibreze interesele ambelor părți. Cred că trebuie să ne amintim că producția este externalizată și se deplasează undeva în afara Europei. Efectele negative vor, se, se vor deplasa și ele în afară, deci vor persista efecte negative, dar poate altora. Nu știu dacă uh, ați examinat uh, felul în care sunt influențate emisiile de dioxid de carbon. Poate abordarea ar putea să fie mai treptată dacă propunerea comisiei merge prea departe. Mulțumesc, domnule Sikerski, domnul Silvestri și după aceea Vanelis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un microfon pentru domnul Silvestri, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și pe mine m-a mirat puțin abordarea directivei. Ce urmărește, de fapt, Comisia? Să reducă atractivitatea produselor de tutun. Asta în mod foarte clar și să susțină într-un fel piața internă, însă dacă facem produsele de tutun mai puțin atrăgătoare, asta are în primul rând scopul de a limita efectele negative asupra sănătății. Așa mă gândesc eu. Cu toate acestea, după părerea mea, propunerea va avea efectul opus. Pentru că dacă standardizăm ambalajele, atunci pur și simplu vor dispărea o serie de produse, de exemplu țigaretele subțiri sau cu mentol, care au un efect mai puțin nociv asupra sănătății. Se va încuraja pur și simplu comerțul ilicit, în momentul în care nu vor exista diferențe între diverse firme și produsele acestor firme, va scădea și prețul ceea ce, bineînțeles, contribuie la consum. Deci, se vor elimina 20-30 mm, de firme, 20-30% dintre firmele producătoare de tutun, ceea ce va fi un adevărat cadou dat producătorilor ilegali de tutun. prețul va scădea și consumul va crește. Așadar, politica Comisiei va duce la o creștere a traficului ilicit și la o creștere a consumului. Logica, după cum a subliniat și domnul Tavaidi, este de a uh, nu face fumatul mai atrăgător pentru tineri. Se, folos- se vorbește despre eticheta care este acum, scrie pe uh, pachet că fumatul provoacă cancerul la plămâni, uh, dăunează fumătorului și celor din jurul său. Dacă intensificăm această avertizare, va deveni uh, o plăcere interzisă și mai atrăgătoare pentru tineri. Vorbim aici despre tineri care sunt imaturi, nu sunt adulți și bineînțeles că vor să încalce regulile Comisia poate dorește să îmbunătățească sănătatea tinerilor, însă efectul va fi unul pervers. Uh, țigările mai subțiri, țigările cu mentol vor fi scoase de pe piață și vor rămâne doar produsele mai puternice, al căror preț va scădea și Astfel vor deveni mult mai, mult mai atrăgătoare pentru tineri. Dacă se vrea interdicția fumatului, Comisia nu procedează în mod corespunzător. Uh, ambalajul fără niciun fel de marcaj nu este direcția în care trebuie să mergem la nivel european. Mie mi se pare că dacă comisia ar fi serioasă, atunci formatul ar trebui să fie interzis sub 25 de ani. Însă comisia nu are astfel de responsabilități și în loc de a face acest lucru, comisia intenționează să adopte aceste măsuri mult mai uh, drastice care vor avea efecte cu totul nescontate. Dacă avem un asemenea mesaj pe pachetul de țigări, că fumatul dăunează fumătorului și celor din preajma sa, acest fel de mesaj nu va descuraja tinerii. Bineînțeles că unii aleg pur și simplu să fumeze. Există aeroporturi unde nu este permis fumatul, ceea ce înseamnă că unii eh, nu pot, că fumătorii nu pot să fumeze ore la rând și vor trebui să iasă afară din incinta aeroportului. Cred că, așadar, Uh, fumatul, faptul că ei ies din incintă și fumează afară, nu dăunează celor din jurul lor. Cel puțin în, în incintele publice putem să știm, putem să fim siguri că nu va exista vreun efect nociv asupra uh, celor din preajma fumătorului. Uh, Bunica mea a murit la 92 de ani după ce a fumat toată viața și a murit cu un zâmbet pe buze. Poate ar trebui să se folosească și astfel de imagini pe pachetele de tutun. Poate și certificatul medical al bunicii mele pe care se scrie că a fumat două pachete de țigări pe zi până la vârsta de 92 de ani. Domnul Nanelis, mulțumesc, domnule președinte. Sănătatea publică este o prioritate de vârf. Noi nu vorbim aici de a interzice produsele de tutun. Este vorba de, pur și simplu de reglementarea pieței. Și cred că tema preocupă comisia noastră. Trebuie să facem o diferență clară între aditivii aromatizați, care fac fumatul mai atrăgător pentru tineri, și ingredientele care sunt necesare pentru uh, punerea pe piață a produselor de tutun. Mm, ingredientele necesare pentru tutunul de foi de tip Burley, de exemplu. Trebuie să facem această diferențiere la comisia noastră, pentru că altfel, în mod inevitabil, produsele europene de tutun vor fi eliminate de, pia- de pe piață și vor fi uh, înlocuite de tutun Virginia, care provine din state terțe, ceea ce va însemna un dezastru pentru producătorii europeni. Trebuie să ne gândim și la producătorii europeni de produse de tutun și la interesele lor. cultivarea tutunului este dificilă, în condiții dificile, deseori tutunul este singura recoltă pare cultură care poate fi recoltată de pe terenul respectiv și acești uh, fermieri ar trebui să fie susținuți. În ceea ce privește non-discriminarea între diverse tipuri de tutun și problema ambalajului fără marcaje și mesajele care apar pe pachete. Nu știu de ce Comisia consideră că asemenea măsuri vor fi eficiente, însă eu văd destul de multe probleme. Ceea ce este important aici este că companiile producătoare de tutun nu vor avea niciun fel de stimulant de a-și îmbunătăți calitatea produsului, deci de a-l face mai puțin nociv și dăunător sănătății. Și în final o întrebare pentru reprezentanta comisiei. Care este, sunt argumentele? Pe ce uh, studii s-au, s-au bazat concluziile comisiei în ceea uh, ideea, și anume ideea că interdicția comercializării țigărilor subțiri va uh, duce la o îmbunătățire, îmbunătățire a sănătății publice pentru câteva uh, minute dau cuvântul reprezentantei Direcției Generale Sanco, după care mai avem câțiva vorbitori și după aceea domnul Tabaidi. Comisia are cuvântul acum. Deci, vă rog. Dar voi încerca să răspund la majoritatea întrebărilor puse. S-a făcut o referire la uh, vârstă și că directiva ar trebui să reglementeze limitele de vârstă. Eh, din păcate, eh, temeiul juridic este articolul 114 care nu permite Uniunii Europene să reglementeze în funcție de limite de vârstă. S-au făcut mai multe observații în legătură cu diferențierea între produse. S-a sugerat că nu va mai fi posibilă diferențierea între produse. Nu ni se pare adevărat, în primul rând propunerea comisiei nu este de a avea ambalaje fără niciun marcaj. În al doilea rând, propunerea comisiei nu elimină toate ingredientele sau toate aromele din produsele de tutun. De aceea considerăm că va exista suficientă marjă de manevră pentru ca companiile producătoare de tutun să poată să prezinte produse diferențiate pe piață. Consumatorii vor putea să aleagă nu doar în funcție de preț. În ceea ce privește eliminarea eh, nivelurilor de TNCO, aceasta, această temă a fost eh, eh, discutată la mai multe foruri științifice. această eliminare s-a datorat faptului că consumatorii consideră că dacă Uh, cumpără un pachet de țigări cu un conținut mai redus de TNCO, uh, de exemplu 8 în loc de 10, au impresia că cumpără un produs mai sănătos. De aceea s-a propus înlocuirea acestui, uh, acestei cifre cu, o, cu un marcaj calitativ. De asemenea, avem condiții foarte clare în directivă care uh, permit uh, adaptarea la noi uh, studii științifice. Împărtășim opinia celor care au făcut referire la studii. Tot ceea ce se face în domeniul legislației comunitare trebuie să fie bazat pe studiile științifice cele mai recente. Însă, pentru a putea introduce aceste studii în legislație, avem nevoie de acte delegate. În ceea ce privește impactul asupra ocupării și locurilor de muncă, bineînțeles, acest factor a fost unul foarte important la evaluarea de impact și uh, toată lumea este invitată să consulte documentul nostru. Pe scurt, am estimat că propunerea ar putea să ducă la o pierdere de 5.000 de locuri de muncă timp de 5 ani în întreaga Uniune Europene, în întreaga Uniune Europeană, însă, în schimb, se vor crea în același interval de 5 ani 8.000 de locuri de muncă. Am examinat în acest exercițiu industriile în amonte și în aval de care depinde producția de tutun în legătură cu țigaretele subțiri. Acestea se află în propunere Eh, se propune interdicția lor pentru că au un efect înșelător. Dacă sunt studiate eh, cifrele de vânzări pentru țigările subțiri în ultimii 5 ani, vânzările au, vânzările au crescut cu 50% eh, comparativ cu un trend în scădere al consumului de tutun. Așadar, creșterea de utilizare a țigărilor subțiri este disproporționat crescută, în parte datorită faptului că consumatorii consideră că aceste țigări sunt mai puțin dăunătoare pentru sănătate. Mulțumesc, domnule președinte, acestea au fost observațiile mele. Mulțumim Direcției Generale Sanco și dăm cuvântul acum pentru a încheia domnului Ceava Tabașnic. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să Aș dori să în, să întreb, domnule președinte, de ce nu adresăm o solicitare de GEAGRI în ceea ce privește valoarea de impact, fiindcă deocamdată nu avem informații în ceea ce privește impactul asupra uh, fermierilor. Uh, Nu am primit încă nicio informație în acest sens și nu avem încă niciun studiu de impact, chiar dacă ne ocupăm de acest subiect de ceva vreme. Domnule președinte, haideți să vedem ce are de spus DJ Agri și uh, să mai solicităm aceste informații comisiei, fiindcă până acum nu ne-au dat niciun răspuns. În momentul în care au spus că 5.000 de locuri de muncă vor, se vor pierde, pe, uh, de întregul, pe, întregul, pe de-a întregul lanțului de producție, am vrea să știm mai bine care va fi impactul asupra fermierilor. Nu i s-a dat niciun răspuns în acest sens. Nu i s-a dat niciun uh, răspuns în ceea ce privește comerțul uh, ilegal cu produse de tutun. Nu s-a dat uh, niciun, nicio informație cu privire la aspectele, la caracteristicile specifice și modul în care se dorește reducerea comerțului ilicit cu produse de tutun. Sunt de acord cu doamna Clas în ceea ce privește pachetul simplu. Avem nevoie de informații clare și precise. Acest lucru este foarte important și reprezintă o problemă la adresa sănătății consumatorilor. Iată de ce am propus uh, acest sistem de dăunător, foarte dăunător și extrem de dăunător cu niște cercuri negre. Ar fi un mod foarte simplu de a le arăta consumatorilor cât de dăunător este un anumit produs. Spiros și alți colegi că nu se știe cum vor putea alege consumatorii între mai multe produse. Bineînțeles, toate produsele de tutun sunt dăunătoare, dar nu la fel de dăunătoare. Dar nu se, da, nu se dau răspunsuri pentru aceste chestiuni nesoluționate care reprezintă probleme legate de sănătatea consumatorilor. Spun acest lucru pentru DG Sancon, ceea ce privește protecția consumatorilor și sănătatea consumatorilor. Ar trebui să regândim uh, uh toată această noțiune a informațiilor uh, oferite, care trebuie să fie credibile. Trebuie să se facă o, o distinție între între parvenire de, din, uh, de, de tutun și uh, industria orientată către profit. Uh, sunt de acord cu domnul Bove și anume că industria tutunului nu are niciun fel de inhibiții în ceea ce privește interesele consumatorilor. La această directivă, sub uh, punctul alte măsuri, ar trebui să introducem și o interdicție totală privind uh, toate uh, celelalte produse. Iată, e gumă care uh, are formă de țigară, deci ar trebui să se interzică orice produse care care uh, îi fac pe copii să fumeze până la urmă. Iată, această gumă de mestecat care are formă de țigară poate face pe copii să vrea să se apuce de fumat. O să finalizez acest aviz în următoarele săptămâni și vă mulțumesc foarte mult pentru remarce. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Ședința noastră se încheie. Vă mulțumesc tuturor. Următoarea reuniune va avea loc pe 24 și 25 aprilie. Dacă nu ne vedem până atunci, vă urez Paște fericit. O scurtă pauză, după care începe reuniunea coordonatorilor. Bueno. Thank you.